consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă. Dau în primul rând cuvântul raportorului, domnului Darden, pentru 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Prin adoptarea acestei decizii, Uniunea uh, face dintr-o veche platformă neoficială o rețea oficială de cooperare. Este clar că crearea de locuri de muncă nu ține de resortul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, ci ține de politicile de ocupare inițiate de statele membre și Uniunea Europeană, politici care sunt uh, mai dificile din cauza austerității actuale. Totuși, aceste servicii au un rol fundamental în lupta împotriva șomajului și realizarea obiectivelor strategiei 2020 de a crește rata de ocupare la 75%. Având în vedere situația din Europa, uh, care se confruntă cu o rata a șomajului ce poate să ajungă la 25% în anumite țări și în anumite regiuni, orice inițiativă de coordonare consolidată în domeniu trebuie să fie promovată. Această rețea va permite derularea de inițiative bazate pe uh, învățare comparativă sau bench learning. Uh, care are ca scop uh, schimbul de practici între diferitele servicii. O astfel de inițiativă va contribui la reducerea șomajului pentru toate grupurile de vârstă, în special uh, grupurile vulnerabile. Va contribui de asemenea la reducerea duratei șomajului și va contribui la combaterea șomajului structural și excluderii sociale. Această rețea va contribui la consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și va avea ca obiectiv susținerea categoriilor uh, sociale cele mai vulnerabile. Va promova um, uh, funcționarea uh, pieței muncii în Uniunea Europeană și integrarea acesteia mobilitatea, va favoriza mobilitatea geografică și profesională voluntară uh, și condiții echitabile. Și asta pentru a răspunde nevoilor uh, specifice ale pieței muncii. Rețeaua va contribui la um, inventarierea deficitului de competențe și va permite o mai bună adecvare între cerințele de competențe ale companiilor și competențele lucrătorilor. Iată, sunt niște obiective ambițioase, iar această rețea va avea un rol de analiză și de schimb de bune practici. Uh, pentru a-și uh, duce la bun capăt uh, aceste misiuni, uh, toate statele membre trebuie să fie reprezentate, iar o bună cooperare cu ceilalți actori de pe piața muncii va trebui să fie promovată. Astfel, prezența tuturor la masa discuțiilor a fost un element esențial pentru discuțiile noastre. Apoi a trebuit să discutăm despre caracterul obligatoriu sau uh, opțional al acestei rețele. Discuțiile nu ne-au permis uh, să uh, luăm o decizie, având în vedere opiniile divergente între Consiliu și Parlament. Dovada a fost că Consiliul a alăturat la acest acord o declarație unilaterală care vorbea despre participarea tuturor, dar pe bază voluntară. Pe de altă parte, Parlamentul Parlamentul uh, European uh, nu uh, pune sub semnul îndoielii această interpretare. Spune că trebuie să existe o participare a tuturor, dar pe baze obligatorii. Acum, sigur că um, Trebuie să subliniez că dacă adoptăm uh, textul uh, ca atare, acesta nu va uh, întări încrederea în cele două instituții în procesul de codecizie. Vă spuneam că rețeaua trebuie să coopereze cu partenerii sociali, cu ONG-uri, cu autoritățile locale și regionale și cu serviciile de ocupare și alte părți interesate. Trebuie de asemenea să coopereze și cu alte instituții ale Uniunii Europene prin intermediul secretariatului asigurat de comisie. Și ar exista și un EMCO, un uh, comitet uh, pentru ocupare, care ar avea rolul de observator. Am, uh, ne-am asigurat că va exista o cooperare între toți actorii implicați în plus, uh, acea, această rețea uh, ar uh, lucra și la nivel național cu implicarea tuturor serviciilor publice de ocupare din Europa. Dragi colegi, acest acord este rezultatul unei bune inițiative a Comisiei Europene și al unui angajament solid din partea Parlamentului și Consiliului pentru ca în acest mandat să ajungă la un rezultat în pofida divergențelor de puncte de vedere le mulțumesc uh, colegilor uh, mei uh, și colegei Pervanș Beres și în plus mulțumesc și secretariatului și diferiților colaboratori. În fine, acest instrument de politică socială va da un nou impuls în lupta împotriva șomajului și excluderii sociale, în special a tinerilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Dardan. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul domnul Andor. Domnul președinte, estimați membri ai Parlamentului European, în primul rând aș vrea să-i mulțumesc raportorului domnului Darden și raportorul din umbră pentru munca lor de finalizare a activității legislative privind uh, decizia asupra serviciilor. De, uh, de, adoptarea acestei decizii prin serviciile transmite un semnal puternic că Uniunea Europeană folosește toate instrumentele disponibile pentru a lupta cu șomajul. Decizia va îmbunătăți funcționarea serviciilor publice în Uniunea Europeană și întărește coordonarea politicilor de angajare la nivel european. Serviciile publice sunt în avangarda luptei cu șomajul și pentru îmbunătățirea rezistenței pieței muncii. Totuși, au performează la nivele foarte diferite în timpul semestrului european 2013, opt state membre au primit recomandări specifice de la țara alta privind aceste servicii publice și probabil vor fi alte recomandări și în uh, semestrul european 2014. Mai mult, serviciile publice sunt uh, actori cheie pentru implementarea recomandării Consiliului privind uh, stabilirea unei garanții de utilizare. Punctul de pornire pentru utilizarea acestei garanții pentru o persoană tânără ar fi înregistrarea cu un serviciu de angajare. Rețeaua publică care va fi creată prin această decizie ar trebui să aibă inițiative concrete, cum ar fi o, un sistem de referință comun bazat pe dovezi, care să combine benchmarking-ul și activități de ajutor uh, între state membre, precum și implementarea acțiunilor strategice uh, pentru modernizarea serviciilor uh, publice de angajare. Asta le-ar ajuta să-și crească nivelul de performanță și să îmbunătățească uh, serviciile pe care le oferă celor care își caută locuri de muncă. Știu că uh, se planifică adoptarea unei declarații unilaterale care să sublinieze natura voluntară a participării statelor membre, sublinind în același timp că toate statele membre vor participa în această schemă. Comisia a spus foarte clar de câteva ori că nu împărtășește această interpretare legală juridică. Prin urmare, Comisia, la momentul adoptării textului juridic în Consiliu, va emite o declarație uh, cu scopul de a asigura o claritate totală în ce privește implementarea bazei juridice. Înțeleg că Parlamentul dorește să adopte o declarație similară. De ce e nevoie de claritate juridică? Astăzi este crucial să adoptăm o decizie și să ne asigurăm că va fi implementată. Asta contează pentru cetățenii din Uniunea Europeană, pentru cei care caută locuri de muncă și pentru angajatori. Ei se așteaptă la servicii publice bune, inclusiv servicii de calitate înaltă oferite de aceste instituții publice. Prin urmare, vă cer, membrii Parlamentului European, să adoptați această propunere. Vă mulțumesc foarte mult. Comisar Andor, es folgen nun Vă mulțumesc, domnule comisar Andor. Acum au cuvântul reprezentanții grupurilor politice. Primul este domnul Becker, timp de două minute. Domnule președinte, domnule comisar, în primul rând, Aș dori să mulțumesc raportorului domnului Dardan pentru cooperarea constructivă. Împreună cu dumnealui, eu în calitate de negociator șef din partea grupului uh, PPE, am reușit să încheiem acest uh, dosar. Am obținut un rezultat care a fost acceptat și de președinția Comisiei pentru Ocupare, doamna Perez. Perez. Astăzi avem la dispoziție un alt instrument excelent în lupta împotriva șomajului și chiar mai mult avem la dispoziție un instrument de intervenții preventive pe piața, pe piața muncii. Acest uh, principiu bench uh, learning este unul foarte important pentru că uh, Uh, el permite statelor membre să învețe unele de la celelalte. Știm că există modele de succes, cum este garanția de formare profesională oferită tinerilor care există în Austria și, desigur, și Austria poate învăța anumite lucruri de la alte state, de exemplu, de la statele uh, din Scandinave care asigură un nivel de ocupare mult mai, mult mai ridicat. Pentru noua rețea a serviciilor publice de ocupare, esențiale sunt criteriile calitative și cantitative pe care se vor, se va, se vor baza activitățile acestei rețele. Doar astfel, pe baza acestor criterii, vor putea fi evaluate uh, progresele, succesele înregistrate de statele membre. Salut crearea uh, și consolidarea mai bună cunoașterea platformei EURES europene în care se regăsesc mai mult de 100.000 de locuri de muncă și salut această propunere. Vă mulțumesc, domnule Becker. Are cuvântul doamna Costello, un minut și jumătate aș dori să îl laud pe raportorul nostru pentru activitatea sa. Simplul motiv pentru care avem 26 de milioane de șomeri în Europa, inclusiv aproape sută de mii în circumscripția mea din Dublin, este că nu există suficiente locuri de muncă și, și pentru a reduce șomajul, Uniunea Europeană trebuie să treacă de la austeritate la creștere durabilă. În același timp, o cooperare mai strânsă în între toate statele membre uh, și între serviciile publice de ocupare joacă un rol important. Uh, Europa poate să îmbunătățească funcționarea acestor servicii publice putem să învățăm unii de la ceilalți, mai ales prin implementarea garanției pentru tineri. O astfel de rețea de servicii publice de ocupare ne-ar ajuta să reacționăm mai eficient și să identificăm din timp uh, problemele de pe piața muncii. O astfel de rețea ar încuraja cooperarea cu partenerii sociali, cu partenerii comerciali și cu ONG-urile și iar ajuta pe oameni să revină pe piața muncii. În plus, ar facilita implementarea de proiecte de ocupare uh, finanțate parțial uh, din uh, fonduri structurale europene, în special Fondul Social European. În Irlanda, Serviciul Public de Ocupare trece în momentul de față printr-o transformare majoră. Pentru prima dată, lucrurile vor fi îmbunătățite și optimizate în acest serviciu. Eu salut propunerea ca toate țările să participe la această rețea. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Costello. Are cuvântul domnul Benion pentru două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Această decizie recunoaște importanța cooperării paneuropene în domeniul angajării forțelor, forțe de muncă mai ales într-un moment în care șomajul a ajuns la cote record în unele state membre. Și întregi secțiuni ale populației sunt blocate în afara pieței muncii. Serviciile de angajare uh, ale statelor uh, sunt sub o presiune enormă uh, și problemele sunt multe comune în Uniunea Europeană. Acest proiect le oferă o platformă prin care să își împărtășească experiența și cele mai bune practici și va cimenta uh, rețeaua informală actuală și va crește coordonarea cu alți uh, participanți, cum ar fi EMCO și Parlamentul. Și asta e foarte util, mai ales atunci când statele europene implementează inițiative europene, cum ar fi schema de garantare pentru tineri. Acest sistem de învățare comparativă va uh, oferi eficiență serviciilor de angajare, spunându-le în ce domeniu funcționează bine și le va permite și altora să învețe de pe urma lor. Rețeaua va susține inițiative menite să faciliteze tranziția de la educație la muncă și am făcut demersuri pentru a se face referință la tinerii care nu sunt nici într-un proces educațional, nici într-o slujbă, pentru a mă asigura că ei pot intra și rămâne pe piața muncii. De asemenea, mă bucur că textul final se referă la uh, capacitățile necesare și la lipsa acestora, identificarea uh, calităților care sunt uh, necesare și nu există, uh, este esențială pentru a oferi tuturor cetățenilor, nu doar tinerilor, capacitățile profesionale de care au nevoie pentru a-și îndeplini potențialul pe piața muncii. Această rețea ne permite să o facem la nivelul Uniunii și, de asemenea, să facem mai bine legătura între cei care își caută locuri de muncă și locurile de muncă libere, mai ales în alte state membre și asta va crește mobilitatea și lipsa de ocupare. Cooperarea pe care o facilitează această rețea va contribui la realizarea scopurilor UE 2020 privind o creștere inteligentă, inclusivă și sustenabilă. Aceasta este o decizie importantă și încurajez toți membrii să o susțină. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Benian. Are cuvântul doamna Lambert pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportorilor și celor care s-au ocupat de acest dosar. Este adevărat că dacă analizăm situația legată de șomaj, atunci calitatea informațiilor deținute de, de serviciile publice este deosebit de importantă pentru că are un impact uh, asupra vieții oamenilor. Ar trebui să ne aducem aminte că accesul la servicii publice de bună calitate face parte din agenda pentru incluziune socială. Este adevărat că putem învăța unii de la ceilalți și că acest lucru este în beneficiul tuturor. Drept urmare, consider că implicarea tuturor statelor membre este deosebit de importantă și Cred că controversele care au fost purtate pe marginea acestui punct sunt uh, exagerate pentru că este vorba de un lucru de fapt de la sine înțeles. Trebuie să acumulăm cât mai multă experiență, să oferim, uh, să profităm de experiențele pe care le, le învățăm pentru că doar așa vom putea rezolva șomajul între tine, șomajul pe termen lung și vom proteja mai bine grupurile vulnerabile. Cooperarea între toți actorii relevanți va contribui în mod pozitiv la buna funcționare acestei rețele, din care vor face parte nu doar autoritățile regionale, dar și organizațiile care reprezintă pe, șo- pe șomeri și pe, cei, uh, și pe lucrătorii vulnerabili. Și sper că vom ajunge în cele din urmă la un mecanism foarte constructiv. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Lambert. Pe domnul Cabernoc nu îl văd în sală, drept urmare dau cuvântul doamnei Zuber. E evident că problema do desemprego e central e avassalador na Este evident că problema șomajului uh, este una foarte importantă și afectează foarte mulți oameni, în special tineri, în Uniunea Europeană. Rezolvarea acestei probleme va necesita investiții în uh, tehnologie, în cercetare și în dezvoltare, mai ales în țările cu nivel ridicat al șomajului. Doar prin astfel de măsuri putem crea locuri de muncă și putem pune capăt uh, distrugerii permanente a locurilor de muncă. Nu cred că dacă trimitem uh, forță de muncă uh, temporară de la, dintr-o țară în alta, Uh, vom consolida coeziunea, din potrivă vom crea mai multe divergențe pentru că va exista o divizare mai mare între uh, țările mari, țările puternice și țările mai sărace, care nu vor avea de ales decât să își exporte lucrătorii. Așadar, cred că propunerile făcute de Uniune trebuie să fie aprobate mâine. Vă mulțumesc, doamna Zubar. Are cuvântul doamna Esaia pentru un minut și jumătate. Uh, arvoisa puhemies, hyvä komissari, julkisten työvoimapalveluiden yhteistyö... Doamna președinte, doamna comisar, colaborarea între serviciile de angajare publice e foarte importantă, mai ales în situația dificilă a șomajului în Europa, dar e important să nu uităm că uh, angajarea și securitatea socială sunt uh, Uh, organizate diferite în statele membre și sunt, la competența, sunt competența statelor membre. De aceea cred că nu se poate merge înainte decât pe bază voluntară, dar schimbul de experiențe sunt sigur că ne va ajuta să progresăm. Așa cum menționa comisarul, Garanția Europeană pentru Tineret, îndeplinirea acestei garanții uh, ne lasă de mult de dorit în multe state membre funcționarea serviciilor uh, publice de angajare, mai ales în ce privește angajarea tinerilor, uh, ar putea să mai uh, să se îmbunătățească și de asemenea aș menționa că că aceste grupuri au nevoie de ajutor pentru a-și găsi locuri de muncă și mă întrebam dacă ar fi posibil să fim atenți la angajarea persoanelor cu handicap prin intermediul acestor servicii publice, conform uh, datelor europene, mulți oameni care suferă din cauza șomajului sunt persoane cu handicap. Mulțumesc foarte mult, doamna, doamna Regner, o minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, Doresc să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi, domnule comisar, pentru cooperarea pe care ați avut-o cu Parlamentul European, nu doar pe marginea acestei teme, dar și pentru alte teme. Mai mult de 26 de milioane de femei și bă- bărbați din Europa sunt șomeri. Și cred că trebuie să revenim în mod uh, repetat asupra acestei catastrofe umane. Există state în care, uh, în care cota de șomaj în rândul tinerilor depășește 50%. Este o catastrofă imensă și se pune întrebarea cum putem combate acest șomaj, cum putem crea locuri de muncă, cum putem uh, oferi din nou o, o, o ocupare cetățenilor europeni. Social-democrații întotdeauna insistă asupra renunțării la, la austeritate, revenirea la investiții, insistă, pentru, insistă pe garanția pentru tineri. Dar și uh, cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă reprezintă un instrument foarte bun. Nu vom reușit să eliminăm complet șomajul prin această cooperare consolidată, dar mai multe persoane vor găsi mai ușor un loc de muncă în, în Europa. Este foarte bine să ținem seama de, uh, de opinia tuturor uh, celor care cunosc foarte bine acest domeniu, patronatul, sindicatele și ONG-urile și acest sistem ar trebui să fie unul obligatoriu. Vă mulțumesc, doamna Regner. Are acum cuvântul pentru minut și jumătate doamna Jasloviecka. Szanowni Państwo, inicjatywa Komisji Europejskiej zmierzająca do... Domnule președinte, dragi colegi, inițiativa Uniunii Europene care își propune să formalizeze cooperarea între serviciile publice de ocupare prin crearea unei rețele, merită sprijinul dumneavoastră. Beneficiile unei astfel de soluții includ crearea unei platforme de schimb de experiențe și bune practici. Statele membre au modele și sisteme diferite de ocupare a forței de muncă și au uh, măsuri uh, și instrumente diferite. Există diferențe între cadrul, uh, cadrele juridice din statele membre. De aceea, până acum, a fost imposibil să creăm o piață europeană a muncii. Totuși, am putea să testăm diferite modele și diferite forme de operare uh, a serviciilor publice de ocupare datorită unor astfel de rețele. Putem învăța din greșelile altora și putem să alegem soluții care s-au dovedit corecte în alte țări. O astfel de platformă de cooperare ar fi o soluție foarte bună. Bineînțeles că nu există nicio platformă de cooperare în care toate serviciile să fie incluse. O astfel de propunere uh, face posibilă o mai bună coerență a pieței muncii între statele membre ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Iaslovietska. Are cuvântul acum domnul Coferati. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, eu anot de faptul că crearea de locuri de muncă nu poate rezulta decât din politici care să stimuleze creșterea economică. Și asta prin mari investiții publice, care să stimuleze la rândul lor investițiile private și care să dea mai multă competitivitate uh, teritoriilor regiunilor. Și tot ce folosește la armonizarea pieței muncii, la întâlnirea dintre cerere și ofertă, la eliminarea obstacolelor care există la intrarea pe piața muncii, mai ales pentru cei mai tineri, toate acestea, spuneam, pot fi un corolar important și util. De aceea, cred că o cooperare întărită între serviciile publice de angajare uh, servește tocmai acestui scop și trebuie considerate o sarcină obligatorie pentru toată lumea. Trebuie să fie clar tuturor despre ce e vorba și care sunt uh, scopurile care trebuie îndeplinită. Aceasta este o cale justă și trebuie să procedem pe ea cu mult curaj. Mulțumesc, domnule Coferati. Începem procedura intervențiilor spontane. Colegul Kavitzvot. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte în momentul uh, în care discutăm despre șomaj și despre soluțiile la șomaj, uităm deseori că șomajul nu este creat de guverne sau de agenții de stat, ci de întreprinderi, de locurile de muncă sunt create de întreprinderi de sectorul uh, privat și multe din obstacole în calea creării locurilor de muncă țin de fapt de sectorul de stat care nu oferă resurse suficiente pentru a asigura că uh, oamenii de pe piața de muncă au, au, comp- au competențele necesare. Există un proverb prin care se insistă asupra importanței de a ști să pescuești, nu să primești pește. Deci este important ca oamenii să aibă abilitățile necesare pentru noile locuri de muncă create pentru că doar astfel vom ajunge la rezultate reale pentru ei. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Crowley. Am încheiat procedura intervențiilor spontane și dau cuvântul din nou domnului comisar Andor. Dacă președinte, Mulțumesc, domnule președinte, domnilor parlamentari. Îi mulțumesc încă o dată raportorului, domnul Darden, pentru contribuția sa la uh, atingerea unui acord cu Consiliul și cu Comisia privind uh, rețeaua de servicii publice de ocupare a forței de muncă. Acest lucru este binevenit în contextul uh, șomajului ridicat din Uniunea Europeană. Totuși, Uh, problema nu este doar nivelul ridicat al șomajului, ci faptul că Uniunea Europeană este foarte diversă sau chiar polarizată în ceea ce privește performanța în materie de ocupare. Atunci când mergi printr-o țară precum Austria sau o regiune precum Bavaria, nu poți să nu te gândești că ceva merge foarte bine în această țară din punctul de vedere al ocupării forței de muncă iar serviciile publice de ocupare sunt parte din acest răspuns. Pe de altă parte, în multe țări, în special în, la periferia zonei euro, există probleme enorme și acesta nu se referă doar la, slăbi, la slăbiciunile serviciului public de ocupare. Din potrivă, de multe ori aceasta se datorează Uh, complexității problemei. Sigur că nu există o soluție magică pentru a rezolva criza actuală de pe piața muncii. Trebuie să îmbunătățim condițiile macroeconomice și să găsim soluții de impulsionare a investițiilor. Apoi trebuie să îmbunătățim funcționarea pieței muncii. De aceea, colaborarea consolidată între serviciile publice de ocupare este esențială. Noua rețea de servicii publice de ocupare uh, va contribui la creșterea performanței acestor servicii prin învățare reciprocă și asistență tehnică. Importanța politică a acestei rețele merge și mai departe. Acum doi ani, în pachetul de ocupare ca răspuns la recesiune, am stabilit o viziune pentru piața europeană a muncii. Pentru mulți uh, din Uniunea Europeană, un uh, loc de muncă în străinătate este o soluție pe termen scurt la șomaj. Și asta din uh, mai multe motive. Uh, de aceea trebuie să ne așteptăm la o creștere suplimentară a mobilității. În plus, trebuie să-i ajutăm pe cei care vor să profite de libertatea de circulație în Uniunea Europeană. Totuși, nu cred că trebuie să presupunem că această propunere se referă doar la mobilitatea forței de muncă. Uh, garanția pentru tineri și alte inițiative ale Comisiei depind de o mai bună funcționare a serviciilor publice de ocupare din mai multe state membre ale Uniunii Europene și de aceea propunerea de astăzi este atât de importantă și de aceea cred că trebuie să fie susținută. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Andor. Și acum, în încheierea dezbaterii, primește din nou cuvântul domnul raportor, domnul Dardan. Merci, président. Chers collègues, la nécessité d'une lutte renforcée, coordonnée contre... Mulțumesc, domnule președinte. O luptă coordonată împotriva șomajului la nivel european, o implementare rapidă a garanției pentru tineret, sunt scopuri evidente și au fost menționate în această dezbatere. Țin să mulțumesc de altfel intervenienților pentru susținerea manifestată. În ce privește amendamentele depuse pentru vot, sugerez să nu le susținem pentru că spiritul acestui, acestora e deja încadrat în compromisul nostru și ar pune în pericol acordul. Ori este esențial, așa cum a subliniat comisarul nostru, ca măsura să fie adoptată în această legislatură și astfel rețeaua să poată funcționa 100% și rapid. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kollege Darden. Die Aussprache Vă mulțumesc, domnule Darda. Am încheiat această dezbatere. Votarea va avea loc mâine la ora 18. Suspend acum ședința până la ora 18 când va începe votarea. Thank you. Thank you.